Uh, și controlul în Marea Neagră și în Marea Mediterană. Vă mulțumesc. Uh, dezbaterea s-a închis. Votul va avea loc mâine la prânz. Ședința începe mâine uh, de la 8.30 mâine dimineață. Ordinea de zi a fost publicată și este disponibilă pe site-ul Parlamentului. Încheiem ședința. Bună seara tuturor!